Așteptăm uh, propunerile cadru ale Comisiei uh, pentru mecanismul uh, de intervenție urgentă în caz de criză. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Chelam. Și acum... Procedure and first I give floor to Madame Basescu. Intervenție spontană. Doamna Basescu. Mult, domnule președinte, eu aș dori să salut adoptarea